Și înainte de a trece la punctul următor de pe ordinea de zi, doresc să fac un scurt anunț. Doresc să vă informez de faptul că, conform regulii 231 aliniatul 4, nu s-a solicitat votarea modificări anunțate ieri la 5 după masă, de aceea uh, le considerăm adoptată. Și trecem la punctul